der präsident! președintele bună seara tuturor aș dori să redeschid uh, uh, ședința pentru rezultatele votului uh, cu numărul 4 de astăzi deci uh, reluăm uh, ședința noastră. Rezultatele sunt uh, după cum urmează. Regulamentul pentru cadrul financiar, financiar multianual 2021-2020 a fost adoptat. 479 de colegi au votat, 464 au votat pentru, 11 au votat împotrivă, au fost 4 abțineri, deci acest regulament privind CFM-ul Uh, a fost adoptat. Acum ajungem la rezultatele votului, uh, la amendamentele privind uh, propunerea comună de rezoluție, acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințele acesteia. Vă propun să vă facem așa cum a propus colegul Silva Pereira în această dupămasă, adică Uh, să uh, deci după prezentarea uh, deschiderii pe pagina internet a Parlamentului să votați. Deci avem amendamentul 19, a fost respins, amendamentul 62 acum a fost respins, Apoi, partea 18, uh, uh, paragraful 18, partea 1, textul original a fost uh, adoptat. Partea a doua de la textul original a fost adoptată. Partea 3, de asemenea, a fost adoptată amendamentul 63 acum. A fost respins. Amendamentul 64. Respins. 65 acum. A fost respins. 66. A fost respins. 33. Respins. 34. 34. Repetă președintele, a fost respins. 35. A fost respins. 36. Respins. 45. A fost respins. 46. Respins. 47. Respins. Uh, la 20, uh, în trei părți, uh, prima parte a fost adoptată, a doua parte a fost adoptată, a treia parte a fost adoptată. Amendamentul 37 acum. A fost respins. 68 a fost respins. 38 a fost respins. 39 a fost respins. 40 a fost respins. 41 respins. 10 acum respins. Alineatul 23, textul original, a fost adoptat. Iată rezultatele votului care deja a avut loc. Acum trecem la partea a treia, la rezoluția comună pentru uh, uh, măsura coordonată a Uniunii Europene în contextul pandemiei uh, COVID-19. Ajungem acum la a patra rundă de vot uh, Uh, votăm uh, a patra parte de amendamente la această rezoluție comună uh, privind acțiunea coordonată a Uniunii Europene în contextul epidemiei COVID. Procedăm exact la fel ca până acum. A patra rundă de vot este deschisă, ea avea loc între 20.30 și 21.30. Deci, până la 9 și jumătate seara aveți uh, timp uh, să vă exprimați votul, iar rezultatele acestei runde de vot uh, vor fi anunțate mâine, vineri, în 17 aprilie, la ora 9. Aveți întrebări? Se pare că nu toată lumea e entuziasmată. Întrerupem ședința.